Colleagues, uh, good afternoon. Um, as... Bună ziua, dragi colegi. Domnul președinte nu este astăzi alături de noi și nici uh, vicepreședintele nu este disponibil. Doamna Gheonț a venit însă deja și cu permisiunea ei uh, o să prezidez eu ședința din după masa asta. Sper să nu se împotrivească nimeni prea tare. Dați-mi, în primul rând, voie să vă spun care sunt schimbările la ordinea de zi. La punctul 4, protejarea euro în dreptul penal, raportul doamnei McIntyre, acest, uh, acest punct urmează să fie discutat la ora 4 și 15 minute și o vom începe cu punctul 5 de pe ordinea de zi, hotărârea Curții de Justiție în cauza ce uh, 648 și apoi vom continua cu delegația la EULISA. Apoi uh, discuția pe marginea amendament, uh, uh, avizului doamnei Benova va fi amânată. Punctul 15 se va... Discuția pe marginea punctului 15 se va amâna la o pentru o reuniune ulterioară. Dacă nu există obiecții cu privire la aceste schimbări, declar ordinea de zi adoptată. Doresc să vă prezint recomandările coordonatorilor spre avizare. Mm. Nominalizarea unui raportor. Văd că eu am fost nominalizat raportor Dacă nu există obiecții, atunci se aprobă. Mulțumesc foarte mult pentru această onoare. Văd că nu există obiecții. La punctul 3, negocierile interinstituționale uh, pe rol și procedurile legislative și trialogurile. După cum știți, președintele nostru, domnul Lopez Aguilar, a fost președintele trilogurilor comune pentru a găsi o soluție la problema actelor delegate în cadrul programelor financiare, în cadrul competențelor libe. Noi la Parlament am elaborat o, o propunere de compromis care ar întruni cerințele celor două părți și ne-a bazat pe precedentele din negocierile pentru alte instrumente financiare din alte comisii. Am făcut progrese la programul cu privire la justiție. Comisia, DigiHome mai exact, s-a, și-a luat angajamentul să ne transmită sugestiile sale în scris. Le-am uh, cerut să ne dea propunerile lor până vinerea trecută și până acum nu am primit nimic de la ei. Președintele, împreună cu toți raportorii și raportorii în umbră, va apăra prerogativele Parlamentului în continuare. Este o problemă foarte importantă și vă vom ține la curent cu privire la evoluții. Și la evoluțiile ulterioare primirii sugestiilor din partea DigiHome. Următorul uh, trilog ar putea să aibă loc în 25 septembrie. Președintele îi va transmite un raport uh, domnului președinte Schulz, care va fi prezent la trilogul la nivel înalt în săptămânile următoare. Vom trece acum la punctul 5 de pe ordinea de zi, stimați colegi. Stimați colegi, um, decizia în cauza C648 uh, a Curții de Justiție cu privire la statul membru responsabil pentru examinarea unei solicitări de azil făcute în mai multe state membre de către un minor neînsoțit. Voi da acum cuvântul serviciului juridic pentru ca ei să prezinte acest, această cauză. Este una foarte interesantă pentru Parlament, pentru că într-o declarație politică comună atașată regulamentului Dublin reformat, S-a făcut trimitere la această cauză pendinte și Comisia și-a luat angajamentul să facă o nouă propunere legisla legislativă pentru a adapta textul regulamentului Dublin 2. Dacă ă, decizia în această cauză urma să schimbe interpretarea, prevederea respectivă se referă la ă, minorii neînsoțiți care fac solicitare de protecție internațională. Deci, dați-mi voie Acum să dau cuvântul serviciului juridic pentru ca ei să ne facă o prezentare. Thank you, Chair. Uh... Mulțumesc, domnule președinte. Cauza pe care ați prezentat-o se referă la interpretarea regulamentului Dublin 2. După cum știți, reformarea acestui regulament uh, a făcut parte din pachetul pentru azil adoptat recent. Regulamentul Dublin enumerează criteriile pentru Uh, determinarea statului membru responsabil pentru examinarea unei cereri de azil depusă în Uniunea Europeană. Deci competența se reduce la un stat membru. Se prezintă și criteriile de determinare și uh, o cauză, care, o, o regulă care spune care sunt criteriile acestea pentru un singur stat membru. Un stat membru poate să-și asume responsabilitatea și în mod voluntar, pe baza clauzei serenității. Suveranității, îmi cer scuze. De asemenea, regulamentul spune și care este procedura pentru transferarea procedurii către statul membru responsabil. Cauza pe care o discutăm astăzi a, încet, a început cu o întrebare preliminară provenită de la o instanță din Marea Britanie, Curtea de Apel a Angliei și Țării Galilor, cu privire la interpretarea articolului 6 al, al, al regulamentului Dublin, adică determinarea statului membru responsabil pentru examinarea unei cereri de azil din partea unui minor neînsoțit. Era vorba despre doi minori din Eritrea și unul din Irak care au făcut solicitare de azil în Regatul Unit. Niciun membru al familiei nu a fost prezent în, în niciun stat al Uniunii Europene. S-a stabilit că minorii respectivi făcuseră deja cerere de azil și în alte state membre, în Italia și în Olanda. De aceea s-a hotărât ca minorii să fie transferați în aceste state membre care au fost considerate responsabile pentru examinarea cererilor de azil. Minorii au contestat legalitatea acestei decizii de transfer. Trebuie să spun că înainte de transfer, dar după unul dintre, unul dintre cei doi a fost transferat deja, uh, autoritățile din Regatul Unit au hotărât să examineze totuși cererea de azil. Totuși, Întrebarea preliminară cerea clarificare cu privire la articolul 6 și era pertinentă în fața curții. Articolul 6 prevede cum se stabilește statul membru responsabil cu examinarea azilului. În primul rând, se întreabă dacă există vreun membru al familiei într-un stat membru. Atunci, statul acela membru, dacă da, statul acela membru este responsabil cu examinarea solicitării, dacă acest lucru este în cel mai bun interes al copilului. Cei trei minori, după cum am spus, nu erau în această situație. Deci, statul membru în care minorul a depus solicitarea de azil este cel responsabil. Dar dacă totuși minorul a făcut o solicitare în mai multe state membre, așa cum este și cazul de față, Articolul 6 nu oferă o soluție explicită pentru această situație. După cum vă amintiți, uh, articolul 6 a fost uh, uh, un punct destul de spinos în negocierile cu Consiliul. Deci era nevoie de claritate în acest caz. Voi reveni la acest punct, dar voi discuta acum uh, soluția găsită de curte. Curtea a spus că atunci când un membru, un minor neînsoțit, fără niciun membru al familiei, în vreun stat membru care face o solicitare de azil în mai multe state membre, statul membru în care minorul este prezent după ce a făcut acolo cererea de azil este statul membru responsabil. Până la hotărâre, curtea a analizat uh, formularea și contextul prevederii respective și a considerat că nu oferă clarificare cu privire la care solicitare uh, trebuie să, pe care solicitare trebuie să se concentreze interpretarea. Unii participanți la proceduri au vorbit despre prima solicitare de azil. Uh, Curtea însă a spus că articolul 6 trebuie să acopere toate situațiile posibile. Apoi, Curtea a interpretat articolul 6 în lumina obiectivului regulamentului, obiectului regulamentului, adică solicitarea de azil și mai ales uh, situația minorilor neînsoțiți. S-a ținut cont de faptul că Prevederea se referă la minorii neînsoțiți, aceștia fiind un grup foarte vulnerabil. Curtea a decis că, de regulă, procedura pentru determinarea statului membru nu trebuie să fie prelungită în mod inutil și minorul neînsoțit nu trebuie să fie transferat în alt stat membru. În baza considerentului 15 al regulamentului, Curtea a interpretat ea însăși prevederea pe baza principiului interesului cel mai bun, celui mai bun al copilului. Deci, în principiu, prevederea trebuie interpretată astfel. Statul membru în care copilul a depus în care copilul se află după ce a depus o cerere de azil acolo. Comisia și Parlamentul au încercat și ele să ofere clarificări Uh, pe baza articolului 6, care acum a devenit articolul 8, ținând cont de cel mai bun interes al copilului, aceasta, acesta fiind principalul considerent în determinarea statului membru. Comisia a propus uh, o trimitere la cea mai recentă aplicare a prevederii. De asemenea, am cerut o re editare a textului pentru a oferi o mai bună protecție minorilor. Din nefericire, Consiliul s-a opus și în poziția sa a vorbit despre statul membru în care s-a făcut prima solicitare de azil. În timpul modificărilor, Consiliul a refuzat să modifice uh, prevederile uh, pentru că nu se știa care va fi rezultatul uh, dezbaterilor culții s-a hotărât în cele din urmă ca în articolul 8 al regulamentului să se treacă această prevedere cum că uh, minorul poate uh, minorul adică statul membru care, în care se află copilul când depune cererea să fie statul membru responsabil. În plus, conform declarației publicate deja în monitorul oficial, Comisia, uh, curtea până de, de acum încolo va uh, se va baza și pe cauza C548 în uh, deliberările sale și presupun că Comisia în momentul de față analizează impactul hotărârii în lumina modificării regulamentului și pe viitor uh, această cauză va fi una dintre bazele reeditării textului și actualului articol 8. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Câțiva colegi au arătat că doresc să ia cuvântul. Propun să-i ascultăm întâi pe acești colegi și după aceea vom asculta și reprezentantul Comisiei, domnul Rai. Doamna Wikstrom este prima pe lista mea. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu trebuie să recunosc um, că, că nu de multe ori aici, în comisia noastră, uh, ești emoționat uh, ca astăzi în fața cuvintelor uh, reprezentantului uh, serviciului juridic. Dar de data aceasta pot să vă spun, domnule președinte și celorlalți uh, raportori din umbră, pot să vă spun cât de mult am luptat și cât am încercat uh, până la sfârșit să impunem acest punct de vedere al nostru. Și pot să vă mulțumesc, domnule președinte și celorlalți raportori din umbră, pentru că de data aceasta s-a întâmplat un adevărat miracol. Am adoptat acest pachet pentru azil comun în iunie și există și acest nou regulament Dublin 3 pentru care sunt raportor una din chestiunile cele mai dificile pentru a ajunge la acordul final, după foarte multe obstacole cu care ne-am confruntat, a fost tocmai acesta a minorilor neînsoțiți și unde ar trebui să fie analizată cererea de azil depusă. Pentru că în regulamentul anterior se arăta că trebuie să fie în statul unde cererea a fost inițiată. Lucru care a fost interpretat în majoritatea cazurilor în următorul fel, și anume că minorul nesoțit trebuie trimis înapoi în prima țară în care a intrat în Uniunea Europeană. În procesul de reformare, Comisia și Parlamentul au dorit să clarifice această chestiune, adăugând că ar trebui să țină cont de cea mai recentă cerere de azil și Consiliul a vrut și el să clarifice acest lucru, dar în loc de asta au dorit să treacă mai departe, astfel încât să țină cont de prima cerere de azil care a fost prezentată. Și până la urmă a fost imposibil să ajungem la un acord între instituții pe această temă. În sfârșit, acordul a fost să menținem regulamentul anterior, textul din regulamentul anterior, însă să adăugăm că trebuie să se considere uh, interesul superior al copilului și să facem și o declarație comună în care să facem referință la această cauză pe care uh, tocmai am ascultat-o acum. Deci acordul între cele trei instituții arată că atunci când vom avea o hotărâre din partea curții, Comisia va face o revizuire a acestui articol și va alinia acest text în funcție de hotărârea curții. Așa că rezultatul pe care l-am primit din partea curții m-a mulțumit foarte mult. Aceasta arată că interpretarea pe care noi o dădeam era una corectă. Minorii n-ar trebui niciodată să fie transferați în mod uh, injustificat pe continent dar pentru că aceasta presupune niște probleme pentru statul membru unde copilul se află. De aceea ne bucură foarte mult să auzim astăzi felul în care hotărârea a fost primită în mai multe state membre ale Uniunii. Pentru mine această hotărâre este foarte clară și trebuie implementată ca atare. Minorii neînsoțiți nu trebuie supuși transferurilor prevăzute în regulamentul de la Dublin. Aș vrea să văd ce va spune Comisia, să văd dacă acest lucru s-a respectat sau nu și dacă s-a implementat în statele membre sau nu. Presupun că Comisia, în funcție de această hotărâre a Curții, va reveni în fața Parlamentului cu o revizuire a acestui articol 8.4 pentru a permite armonizarea sa cu noul regulament Dublin în funcție de această Uh, cauză. Am acum o întrebare foarte clară pentru comisie. Când se va întâmpla acest lucru? Și cu aceasta închei și vă mulțumesc foarte mult și aștept răspunsul comisiei. Da. Vom oferi comisiei posibilitatea să răspundă la această întrebare spre sfârșit. Acum aș vrea să vă mulțumesc, doamnă Wikström, pentru tot ceea ce ați făcut în acest domeniu pentru că ați făcut foarte mult alături uh, de ceilalți colegi, să vedem uh, până la urmă ce se va întâmpla în această dupămasă și ce alte răspunsuri vom mai avea. Doamna Sipăl. Mulțumesc. Ceea ce tocmai ne-a spus uh, doamna Wikström este foarte important, așa că voi fi foarte succintă. Ceea ce mă îngrijorează pe mine este să spunem că o hotărâre de acest fel are consecințe, însă din punct de vedere practic ar trebui să vedem care sunt uh, consecințele acestei hotărâri ale a curții. E clar că chestiunile care au de-a face cu dreptul de azil și cele referitoare la minorii neînsoțiți, la toate aceste chestiuni mai avem încă multe de făcut și de dezbătut. Eu una aș spune că, indiferent că e vorba de textul nou sau de cel anterior, acest regulament uh, Dublin îl consider ca nefiind satisfăcător, pentru că o consecință a sa este că solicitanții de azil nu sunt tratați pe picior de egalitate în ceea ce privește cererile lor de azil și că, prin urmare, există inegalități mari dar sper că, cel puțin în ceea ce privește minorii non-soțiți, să avem acum uh, un alt fel de tratament care să țină cont de interesul superior al copilului. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Morvai! Mulțumesc, domnule președinte. Am să vorbesc în maghiară. Această problemă este din ce în ce mai importantă pentru țara mea, pentru Ungaria. Există din ce în ce mai mulți solicitanți de azil care se prezintă la noi. Recent am avut o adevărată polemică în legătură cu o tabără pentru solicitanți de azil care a fost uh, uh, deschisă în Ungaria. Despre ce vorbim aici? Despre faptul că există de sute de mii de persoane care își părăsesc țările și aceasta de cele mai multe ori din cauza uh, unor războaie și din cauza nedreptăților și a nedreptăților unui sistem internațional. Este un lucru rău în sine, uh, e foarte rău și pentru cei care părăsesc țara în astfel de condiții, și pentru cei care uh, suferă astfel de tensiuni sociale în țările de primire. Au existat uh, multe dezbateri în acest sens și această temă totuși cred că n-ar trebui să fie dezbătută în acest fel. Un lucru pe care nu l-am înțeles încă până acum și problema principală este care este acest concept al minorului neînsoțit care dorește să primească azil în Europa. Ce se întâmplă cum se întâmplă acest lucru? Cum ajung acești copii în Europa? Sunt ei oare victime ale traficului uh, de persoane sau ce? Pentru că nu există copii de 10 ani care se scoală dimineață și se hotărăsc uh, să emigreze în altă, în altă țară. Nu, trebuie să existe și alte motive ascunse în spatele acestor cazuri, și anume traficul. Și tocmai uh, despre acest uh, trafic cu persoane vreau să vorbesc aici, pentru că acesta ar trebui anchetat și cercetat uh, cu atenție. Pe de altă parte, atunci când se primește o cerere de azil care ajunge în instanță, primul um, argument este acela de a menține interesul superior al copilului. Deci ar trebui să existe experți care să reprezinte drepturile acestor copii și care să uh, vorbească limba uh, maternă a acestor copii pentru a-i putea reprezenta bine. Am putea imagina că orice persoană care s-a născut într-o țară terță ar putea uh, avea dreptul de azil într-o țară din Uniunea Europeană pentru că aceste țări terțe nu sunt potrivite pentru, pentru copii. Dar aceasta înseamnă să nu ținem cont de traficul de copii. Mulțumesc! Aș vrea să vă prezint un pic și contextul acestei discuții, pentru că dezbaterea pe care o avem aici este în legătură cu o decizie a curții nu dezbatem aici întreaga chestiune a minorilor neînsoțiți, pentru că ar fi o dezbatere mult mai largă și prea vastă pentru noi. Deci ar trebui să vedem aceasta în contextul hotărârii și a rezoluției care a fost luată de Parlament în legătură cu minorii neînsoțiți săptămâna trecută la Strasburg, la raportul doamnei Grisbeck și să ținem cont și de munca realizată în mod separat pentru a identifica și a, a lua măsuri față de traficanți și alții care fac ca acești minori neînsoțiți să ajungă în astfel de situații. Este o chestiune paralelă care cred că ar trebui să o avem în vedere. Așa că în această dupămasă ne referim la un aspect uh, relativ restrâns al acestor minori. Și amestecul pe care îl avem aici între uh, legislație, legislația existentă și hotărârea curții și deciziile pe care trebuie să le luăm în legătură cu minorii neînsoțiți. Am auzit care este punctul de vedere al serviciului juridic și din acest punct de vedere, bineînțeles că preferăm să avem uh, un răspuns clar și la obiect. Dar când vorbim despre astfel de categorii de persoane, e clar că intervin și alte aspecte și trebuie să ne permitem și o anumită doză de subiectivitate. Așa că acum am să dau cuvântul Comisiei și am să rog să răspundă întrebărilor concrete care au fost puse și în special în legătură cu implementarea acestor decizii. Domnul Ryan, care este vicepreședintele departamentului reprezentant aici. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia, comisia salută în mod călduros uh, această hotărâre și comisarul Malmström a spus uh, la plenara din Strasbourg acest lucru cu ocazia adoptării pachetului. Acordăm mare importanță acestei hotărâri. Ea a confirmat punctul de vedere al comisiei în ceea ce privește interpretarea uh, regulamentului actual Dublin formularea rămâne neschimbată însă a fost uh, uh, clarificată semnificația sa adevărată prin uh, hotărârea curții transferuri nenecesare a copiilor între statele membre trebuie să fie evitate pentru a uh, promova interesele uh, superioare ale uh, copilului și cererea trebuie să fie analizată în țara unde se află minorul respectiv. Comisia își va onora angajamentele făcute odată cu adoptarea regulamentului. Am spus acest lucru într-o declarație comună și vom analiza dacă este de dorit să se revizuiască articolul 8.4. Dacă se va face o modificare, aceasta va fi una țintită, concentrată asupra acestei dispoziții anume. Comisia încă analizează pe plan intern dacă o astfel de modificare este necesară. Desigur, un amendament care clarifică semnificația uh, dispoziției este uh, optim, însă în același timp uh, hotărârea este cât se poate de clară și imediat uh, executorie. Deci de aceea ne întrebăm dacă este necesar să facem o modificare și vom hotărâ asupra acestui lucru la timpul cuvenit. Uh, Desigur, dacă vom face o astfel de propunere, Parlamentul și Consiliul vor fi uh, instituțiile care vor hotărâ în ultimă instanță asupra acestei propuneri. În ceea ce privește calendarul, nu este încă foarte clar. Acest lucru depinde de considerente politice mai uh, largi și nu sunt într-o poziție să spun nimic mai mult decât atât acum. S-a adresat o întrebare în legătură cu punerea în aplicare a hotărârii în sine de către statele membre, pentru că hotărârea a fost uh, adoptată în luna iunie. Asemenea tuturor hotărârilor Curții de Justiție uh, și textelor legislative Uh, în vigoare, ele devin imediat executorii și fac parte din uh, aci. ceea ce înseamnă că statele membre o vor aplica. Am atras atenția asupra acestui fapt uh, în cazul unei comisii de contact care a avut loc imediat după pronunțarea hotărârii și vom urmări toate acestea Uh, în procesul normal de monitorizare a acheului și dacă vor fi ridicate niște preocupări uh, în discuție, noi uh, le vom urmări și le vom discuta și nu vom șovăi să începem o procedură formală dacă ar reși clar că s-a produs o încălcare clară a dispoziției în cauză în lumina hotărârii adoptate de Curtea de Justiție. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc. Poate că Comisia ne poate ține la curent în legătură cu modul în care se face uh, punerea în aplicare sau dacă nu se pune în aplicare. Mulțumesc Comisiei pentru aceasta. Uh, trecem acum la următorul punct, uh, punctul 6 de pe ordinea de zi Um, vizita delegației libe la sediul central al Agenției Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la scară largă EULISA, la Tallinn, uh, cu sediul la Tallinn în Estonia. De, uh, vizita a avut loc pe 29-30 aprilie. Uh, noua agenție pentru gestionarea operațională pentru SIS-2 a început să funcționeze în decembrie anul trecut și uh, Vizita a avut uh, loc în aprilie la Tallinn. Participanți la vizită au fost domnul uh, Queller și domnul Luhan. Și în plenara din uh, iulie s-a vizitat și uh, locul, uh, situl tehnic al agenției din Strasburg. Sunt încântat să dau cuvântul domnului Coelho pentru o prezentare a raportului delegației. Vă rog. Mulțumesc, mulțumesc, domnule președinte. Uh, am uh, fost uh, la Tallinn, am fost la Strasbourg, sunt mai multe locuri ale acestei agenții, unde se desfășoară activitatea și cu mai multe competențe. În primul rând, cred că trebuie să mă plâng că uneori nu suntem susținuți așa cum ar trebui. Secretariatul a făcut o treabă foarte bună. Însă, Parlamentul uneori nu uh, ușurează posibilitatea de a merge undeva în Strasburg atunci când suntem în uh, Strasburg. Uh, în Estonia ne-am întâlnit cu principalii factori de decizie ai agenției EULISA. Ne-am întâlnit cu ministrul de interne al Estoniei Ceea ce am văzut acolo într-o perioadă scurtă de timp este că agenția și-a uh, îndeplinit sarcinile foarte uh, bine și uh, răspunde scopului pentru care a fost creată. Ea s-a confruntat cu o problemă majoră și anume o simetrie în ceea ce privește personalul. Înțeleg că ar trebui să existe o legătură între uh, costul vieții în situ și uh, plata care uh, se acordă personalului. Și, sigur, personalul nu vrea să meargă în locuri unde câștigă mult mai puțin. Deci, cum este cazul Estoniei. Am văzut că toate posturile din Strasburg sunt ocupate, dar în Estonia sunt multe locuri vacante. Mult mai multe candidaturi și uh, pentru posturile de la Strasburg decât uh, pentru cele din uh, Estonia. Cred că pe viitor trebuie să vedem cum putem să ponderăm acest coeficient de plată a salariilor. Este, desigur, un lucru clar că salariile oferite sunt împotriva bunului simț. Și nu știu dacă personalul de acolo este mai puțin calificat. Sunt oameni uh, foarte uh, bine calificați și uh, e o prostie să oferi salarii mici unor astfel de experți. Uh, care ar putea să meargă oriunde în altă parte să lucreze. Se pare, așa cum am spus, că salariile pe care le primesc la Tallinn sunt mai mici decât în altă parte. Tot acestea fiind spuse, concluziile pe care noi uh, le-am tras în raportul nostru este să dăm unda verde agenției, să felicităm conducerea agenției pentru ceea ce a făcut până acum și să subliniem faptul că pentru Estonia sau pentru Franța, ambele țări, ă, acestea susțin ă, pe plan național ă, aceste agenții. Uniunea Europeană nu plătește chirie pentru aceste Uh, pentru centru agenției nici în uh, uh, Franța și nici în Estonia. Acest lucru nu este însă valabil pentru Austria, unde se plătește chiria localului și toată structura de susținere a agenției. De aceea aș vrea să recomand să se mențină acest nivel de cooperare cu statele membre și să se Uh, profite, să se valorifice experiența uh, experților uh, statelor membre. Cred că toată lumea din agenție a înțeles această necesitate. În Estonia, ca și în Strasburg, au fost semne de foarte multă eficiență. Lucrurile merg bine și acest lucru este îmbucurător. Președintele, mulțumesc. Doamna Sipel vrea să intervină, însă înainte, domnule Coelho, aș vrea să vă pun o întrebare. Din câte am înțeles, aceste agenții sunt răspândite în uh, statele membre, care licitează pentru a găzdui astfel de uh, agenție. Uh, din punct de vedere al diferenței de salarizare, dar există și o diferență de salarizare în costul uh, chiriei uh, localurilor respective. Unele țări pot să le ofere gratuit, altele contra cost. Din punct de vedere al uh, transparenței putem să vedem, ați spune că există suficientă transparență cu privire la aceste costuri, cu privire la cheltuieli? Cum funcționează lucrurile? Puteți să spuneți ceva în legătură cu asta? Nu cred că avem o problemă cu transparența. Este clar, Franța oferă fără cost, gratuit, uh, localul, la fel ca și Estonia. Au făcut eforturi diplomatice pentru a câștiga uh, Uh, ca sediul să se afle în Estonia. Uh, deci, în ceea ce privește transparența, știm foarte bine care sunt costurile. În ceea ce privește însă salariile, înțeleg politica, este o politică europeană, ea nu se referă numai la această agenție. Există o legătură între nivelul uh, costurilor în țara respectivă și nivelul salarial pe care pot să-l ofere. Însă, în unele cazuri, nu aceasta este politica adecvată, pentru că vorbim de persoane cu un nivel înalt de calificare, personal bine calificat. Și dacă nu răspund unei cereri de ofertă, Deci dacă nu răspund unei cereri de ofertă, eu o fac pentru că ei doresc să-și mențină salariul pe care îl au uh, în momentul respectiv într-o altă instituție europeană. O să vă dau exemplu pe care ni l-au dat. Sunt unii care lucrează la comisie la Bruxelles, nu au răspuns uh, la cererea de ofertă de a merge în uh, Estonia pentru că dacă o făceau, pierdeau bani. Și într-o împrejurare, directorul agenției ne-a spus, a fost nevoit să refuze toți candidații pentru că cei care vroiau să ocupe astfel de posturi nu aveau nivelul de calificare dorit. Înțeleg că există o legătură între nivelul de salarizare și uh, locul unde se află agenția, în mod uh, concret, însă aș sugera Comisiei Buget să analizeze dacă în anumite împrejurări nu este oare ne uh, contraproductiv uh, să avem astfel de uh, salarii și să nu putem să angajăm personalul pe care ni-l dorim. Să vedem care ar putea să fie impactul asupra salariului. Sigur, asta nu depinde însă de comisia noastră. Doamna Sipăl. Mulțumesc, domnule Coelio. Ne-ați atras atenția asupra unei uh, probleme care nu se referă numai la agenția LISA, pentru că atunci când e vorba de securitatea alimentară sau alte uh, chestiuni concrete în domeniul poliției și justiției, este clar că persoanele bine calificate nu doresc să lucreze pentru serviciul public pentru că câștigă mult mai bine în domeniul privat. Atunci când este vorba despre o gestionare uh, operațională la scară mare uh, informatică, trebuie să ne întrebăm cum putem să lucrăm în mod adecvat uh, domnul Coelho a vorbit de personal, de capacitatea uh, acestor agenții de a, fi, uh, de a avea un personal bine calificat. Vizita a avut loc în aprilie, însă aș dori să știu în ce măsură, în cadrul culegerii de date, uh, ați vorbit de SIS-2, dacă s-a putut asigura caracterul confidențial al datelor. Apoi aș dori să știu cum aș putea să constat, să văd dacă aceste date uh, sunt sigure sau nu. Uh, această chestiune era de actualitate la vremea respectivă, pentru că astăzi subiectul este cât se poate de incitant. Mulțumesc. Din câte știm, nu s-a găsit nici măcar o problemă legată de uh, rețeaua europeană. Sunt două cazuri pe care le cunosc, în care uh, a avut loc o scurgere de date pentru că nu a existat control la nivel național. Controlorii naționali uh, au fost vinovați pentru aceste scurgeri de informații noi, Parlamentul, ar trebui uh, să cerem statelor membre să vedem dacă uh, conexiunea lor cu rețeaua europeană este uh, sigură. Putem să facem acest lucru, însă acum nu putem să dăm vina nici pe agenție, nici pe rețeaua europeană, pentru că ele funcționează bine în parametrii normali. Și a existat o singură Uh, situație în care a avut loc uh, o astfel de scurgere de informații. Președintele, înțeleg că avem o scrisoare care va fi adresată Comisiei în ceea ce privește SIS-ul. Dorește cineva să mai ia cuvântul? Dacă nu, uh, aș spune că nu avem niciun fel de obiecții. Raportul este bine primit și vă suntem uh, recunoscători, domnule Coelio, pentru asta. Vă mulțumesc. Avem un alt punct care ar trebui să înceapă la ora 4 și 15. Uh, uh, mă surprinde că uh, cineva din Germania a venit încă în astfel de după amieze de luni liniștite. Încă nu este ora 4 și 15, așa încât îmi cer scuze, dar cred că cel mai bun lucru pe care îl putem face este să întrerupem și să reluăm la 4 și 15. Ladies and gentlemen, welcome back from your... Bun venit înapoi din uh, mica pauză, doamnelor și domnilor. Vom trece acum mai departe la punctul 4 de pe ordinea de zi. Bun venit și celor care acum au ajuns la reuniune. Este vorba despre protejarea în uh, dreptul penal a monedei euro împotriva falsificării Înlocuirea deciziei cadru 2383, raportor este doamna McIntyre. La reuniunea noastră din 19 iunie, doamna, pre, doamna McIntyre și-a prezentat uh, raportul, um, proiectul de, de aviz, au fost depuse 57 de amendamente. Întâi voi da cuvântul doamnei raportor și apoi îi voi ruga pe raportori din umbră care sunt prezenți să intervină și ei și apoi pe ceilalți membri ai comisiei noastre care doresc să se alăture dezbaterii și după aceea doresc să rog comisia să intervină cu, pe marginea discuției și pe marginea amendamentelor. Doamna McIntyre, vă rog frumos. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Stimați colegi, acest raport se referă la reformarea prevederilor existente pentru combaterea falsificării monedelor. Falsificarea este o amenințare pentru companii și de asemenea există și această legătură cu infracționalitatea organizată. Am mai avut deja o discuție pe marginea avizului meu în iunie și consider că această propunere a Comisiei este, este binevenită. Am avut doar uh, câteva mici dezacorduri. În primul rând, principiul teritorialității. Am depus deja un amendament prin care se clarifică că statul membru trebuie să fie uh, criteriul uh, pe care se bazează uh, jurisdicția, competența. Uh, Și uh, apoi am mai avut un amendament la sancțiunile minime. Comisia consideră că este nevoie de o abordare armonizată, dar mai multe state membre consideră că aceste sancțiuni minime sunt prea ambițioase și vin împotriva principiului subsidiarității. De asemenea, cred că din cauza disparității diferențelor dintre sistemele statelor membre, stabilirea unui astfel de sistem armonizat de pedepse uh, va duce la efecte destul de inconsecvente în ceea ce privește disuasiunea în statele membre, deci vor fi contraproductive. Multe dintre amendamentele depuse se concentrează pe sancțiunile minime și Um, sunt foarte recunoscătoare doamnei, doamnei Strifler, domnului De Jong și domnului Tovaris pentru amendamentele uh, în acest, depuse în acest sens. Și, de asemenea, îi mulțumesc doamnei Papadopului și domnului Vos pentru amendamentele făcute la considerente. Amendamentele doamnei Fayon. Ei bine, aici nu sunt în totalitate de acord cu ea. Uh, dar amendamentul ei 39 și amendamentul 57 din partea ei sunt foarte binevenite. Mai am întrebări, semne de întrebare la alte amendamente, dar cred că este mai bine acum să rezolvăm aceste uh, discuții în uh, reuniunea raportorilor din umbră. Cred că astfel trimitem un semnal foarte important statelor membre că luăm în serios această temă și sunt încredințată că vom merge mai departe cu succes. Vă mulțumesc, le mulțumesc colegilor raportori din umbră care m-au ajutat și doamna Wikström m-a susținut foarte mult în demersurile mele și uh, aștept o reuniune a coordonatorilor, a um, raportorilor din umbră în viitorul apropiat pentru a ajunge la un acord. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc! Voi da acum cuvântul raportorilor din umbră. Doamna Strifler, mulțumesc! Voilà. Euh, Mulțumesc, domnule președinte. În diferitele studii de impact pe care le-am făcut, Comisia a văzut că statele membre aveau reguli diferite pentru lupta împotriva contrafacerii monezii euro în ceea ce privește sancțiunile penale aplicabile pentru contrafacere, iar noua directivă propusă de comisie dorește tocmai să stabilească niște sancțiuni minime comune pentru toate statele membre inclusiv o um, pedeapsă între 6 luni și 18 luni pentru persoanele fizice care sunt responsabile de distribuirea și contrafacerea de monedă. E vorba de măsuri necesare pentru că unele state membre nu aplică decât o amendă și o sancțiune minimă pentru contrafacere și aceasta, bineînțeles, stimulează contrafacerea care uh, se instalează și instalează activitatea în aceste state membre care uh, sunt mai permisive acest așa numit forum shopping. Abordarea generală care a fost propusă de comisie, o cunoașteți, am depus o serie de amendamente asupra propunerii comisiei care menține prevederile comisiei. În primul rând, infracțiunile care nu reprezintă circumstanțe agravante, acestea n-ar trebui să ajungă la pedeapsa cu închisoarea. Pe de altă parte, infracțiunile mai grave ar trebui să aibă o pedeapsă de cel puțin șase luni și maxim opt ani la închisoare și, de asemenea, uh, sancțiunile ar trebui să fie uniformizate pentru contrafacerea monezii euro la nivelul UE. În ciuda propunerii comisiei, am hotărât să elimin acele plafoane care definesc gravitatea unei infracțiuni, pentru că, de fapt, um, o cantitate financiară nu este un criteriu demn de încredere pentru a vedea dacă este o infracțiune gravă sau nu, pentru că o sumă de 5.000 de euro nu înseamnă același lucru într-un stat membru mai bogat sau mai puțin bogat uh, al Uniunii Europene și de aceea marja de apreciere trebuie lăsată în mâna judecătorilor și a instanțelor naționale. Sper ca, prin cooperarea cu colegii mei la acest dosar, să găsim o soluție pentru această problemă. Vă mulțumesc! Thank you very much. Uh... Mulțumim, doamna Faiu. Thank you very much. Um, thank you to the rapport. Mulțumim. Mulțumim și raportoarei. Vor, voi vorbi acum slovenă. Um, poročeval, ki in seveda Mulțumesc foarte mult. Și doamnei raportor și raportorilor din umbră. Vă mulțumesc pentru toată munca pe care ați depus-o până acum la raportul pe care îl discutăm astăzi. Cu siguranță va rămâne să discutăm și câteva dintre amendamente. Consider că propunerea comisiei a fost bine redactată. Eu însă mi-am depus 10 amendamente. Discuția de astăzi cu privire la protejarea monedei euro este oportună, având în vedere că trecem încă printr-o criză economică și financiară, care prezintă noi ocazii pentru falsificatori. Deci, orice măsuri în lupta împotriva falsificării sunt binevenite. De asemenea, doresc și eu să vorbesc despre pedepsele minime. Aici ne așteptăm să apară cele mai multe probleme în negocierile cu Consiliul și, de asemenea, și în cadrul grupurilor politice. În principiu, trebuie să spun că avem uh, un sistem de sancțiuni, uh, sisteme, de fapt, de sancțiuni foarte diferite în materie penală. Și infractorii profită de acest lucru. Tocmai de aceea este nevoie de un oarecare grad de armonizare. Tocmai de aceea eu susțin introducerea acestor sancțiuni armonizate. În Slovenia deja este prevăzută pedeapsa cu șase luni de închisoare minim. Deci la noi ar fi mai ușor de implementat. Nu am discutat asta la grupul politic, am discutat doar uh, minim, pedeapsa minimă uh, în termeni generali dar aștept uh, să se dezvolte mai mult discuția pentru că avem și alte dosare asemănătoare și sperăm să ajungem uh, la un acord cu raportoarea și sper că și negocierile cu Consiliul se vor încheia cât mai repede și că vom putea discuta raportul în plenară cât mai repede. Mulțumesc, doamna Wikström. Mulțumesc foarte mult. Raportorul este binevenit și cred că poziția doamnei raportor este foarte înțeleaptă. Sunt de acord cu ea și cu ceilalți colegi că nu trebuie să introducem sancțiuni minime în această propunere. Multe state membre nu prevăd așa ceva în sistemele lor de drept penal și trebuie să ținem cont de principiul proporționalității și independenței justiției. Aceste prevederi ar putea duce la sancțiuni neproporționale și ar putea să constituie o ingerință în, în sistemele naționale. Și asta ar avea și un efect, nu ar avea un efect disuasiv asupra infractorilor. Cred că multe dintre amendamente tocmai la aceasta se referă și cred că vom putea să găsim o poziție comună în, uh, în grupul nostru, mai ales sub îndrumarea doamnei raportor. Mulțumesc foarte mult. Văd că domnul Tovaris și domnul Deiog nu sunt aici. Deci, Doamna Mathieu. Merci, Monsieur le Président. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să citesc, în primul rând, um, discursul prevăzut de Axel Voss, pentru că nu uh, poate veni astăzi la ședința noastră și își cere scuze pentru aceasta. Am depus amendamente împotriva sancțiunilor minime și maxime pentru că o armonizare a sancțiunilor ar trebui să fie adoptată pentru a evita fenomenul de forum shopping și pentru a atinge obiectivele directivei. Am depus amendamentele acestea pentru a avea și o dezbatere pe această temă, pentru că această dorință de armonizare a sancțiunilor penale ar putea duce la disfuncționalitatea sistemelor penale naționale. De aceea, dorința mea nu este aceea de a introduce amendamente cu orice preț, ci de a avea o strategie pentru a vedea care este suma daunelor și să avem niște sancțiuni care să țină cont de gravitatea infracțiunilor. De exemplu, în Germania, atunci uh, avem conceptul de furt și furt uh, agravat atunci când se intră prin efracțiune într-o clădire sau când se abuzează de slăbiciunea unei persoane, de exemplu mai bătrâne sau așa mai departe. Dacă dorim să acționăm în acest sens, atunci ar trebui să vedem care este gravitatea infracțiunii, din punct de vedere al sumei. De exemplu, dacă se fură pormoneul unei persoane în vârstă și acesta are doar 5 euro înăuntru, atunci uh, sancțiunea este redusă. Dacă, în schimb, este o sumă de 500 de euro, atunci devine o infracțiune gravă. Această modalitate de a măsura infracțiunea intră în contradicție cu conceptul utilizat în Germania pentru că în Germania se ține cont de mai multe elemente, cum ar fi repetarea infracțiunii uh, sau utilizarea unei arme sau nu. Cred de aceea că este prea devreme pentru a face o armonizare și cred că ar trebui să renunțăm la sancțiuni minime și maxime și, din potrivă, să studiem uh, practicile divergente și modalitățile de evaluare utilizate în fiecare stat membru. Aceasta ar fi de responsabilitatea Comisiei de asemenea, grupul de contact asupra dreptului penal ar putea și el să-și asume un rol în acest sens. Iată, aceasta este declarația domnului Vos. Aș vrea, dragi colegi, să vă spun acum că în grupul nostru politic am discutat oarecum de această, despre această chestiune, armonizării a sancțiunilor minime și maxime în Uniunea Europeană, însă, așa cum s-a spus deja aici, Nu știu dacă aceasta n-ar putea uh, pune sub semnul întrebării tradițiile penale în diversele state membre. Și deocamdată avem senzația că nu există o voință adevărată în sânul Consiliului de a ajunge la o armonizare, chiar dacă uh, după ce am petrecut 18 luni în comisia, subcomisia CRIM, domnule președinte, alături de doamna Fayon, de asemenea, bineînțeles că dorim să punem capăt criminalității, dar nu suntem pregătiți să renunțăm la tradițiile noastre în acest domeniu. Mulțumesc! Mulțumesc și eu. Aș vrea ca la sfârșitul acestei dezbateri doamna McIntyre să răspundă la comentariile făcute, pentru că doamna Matiu, de, de exemplu, a ridicat niște probleme importante. Domnul de Jung ni s-a alăturat, care este raportor din umbră, așa că am să vă dau cuvântul, dacă doriți să a, ne faceți o scurtă prezentare. Mulțumesc și mă scuzați că am ajuns cu întârziere la această dezbatere, pentru că vroiam să vin încă de la început la această întâlnire atât de importantă. Dar am ajuns mai târziu la Bruxelles decât mă așteptam. Aș vrea să fac remarci doar pe o singură temă, pentru că am prezentat mai multe amendamente, dar punctul prezentat de domnul Vos prin doamna Mathieu este de fapt punctul crucial pentru mine. Este vorba aici de impunerea unor sancțiuni minime sau maxime. Până acum, în Uniunea Europeană, tradiția a fost aceea de a a impune prin instrumente din, de drept penal sancțiuni minime și maxime, astfel încât toate statele membre să garanteze utilizarea unor sancțiuni maxime, cel puțin la un anumit nivel. Iar în acest caz, și ținând cont și de protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene, Comisia a introdus un nou concept, cel al sancțiunilor minime. Ar putea părea o diferență minoră, însă ea este una foarte importantă pentru că tradițiile în statele membre sunt foarte diverse. În unele se aplică astfel de sancțiuni, în altele nu. Și cei care nu au astfel de sancțiuni minime consideră că acestea depind de judecător, de instanță, să țină cont de fiecare caz în parte, de circumstanțele atenuante sau nu, pentru a impune sancțiunile o sancțiune mai redusă în anumite cazuri sau mai puțin redusă în altele. Este vorba aici de dezbatere uh, fundamentală și așa cum spunea și domnul Vos și ne sugera în discursul său, avem nevoie de o abordare de tip orizontal. Avem grupul de lucru pe drept penal, care lucrează în acest domeniu. Există un dialog uh, formal în acest sens și trebuie să vedem uh, care este percepția noastră în mod orizontal asupra acestei chestiuni. Așa că aș prefera din partea Comisiei să vină cu o propunere printr-o comunicare sau printr-un document pentru a vedea care este rolul perceput al acestor sancțiuni minime și după aceea să avem o dezbatere la Parlament, la Consiliu, să vedem dacă ne place sau nu acest concept și dacă îl înțelegem la fel ca și Comisia și poate vom fi dispuși să-l introducem pe termen mediu sau lung. În al doilea rând, dacă suntem de acord că avem nevoie de sancțiuni minime la nivelul UE, atunci ar trebui să ne gândim la consecințele acestui concept și să vedem care sunt infracțiunile cele mai grave la care ar trebui să se aplice. Bineînțeles că contrafacerea este într-adevăr o problemă foarte mare, dar traficul cu persoane poate fi o problemă și mai gravă. Și în cazul acesta nu avem sancțiuni minime care să fie impuse la nivelul UE. Deci un proces bun la nivelul dreptului penal începe printr-o dezbatere la nivel orizontal și după aceea trebuie să se decidă acea infracțiune care trebuie tratată cu prioritate. Iar Comisia nu ne-a făcut o astfel de prezentare și nu ne-a justificat de ce avem nevoie de astfel de sancțiuni minime în aceste cazuri. Iată de ce am prezentat amendamente pentru a elimina referințele la aceste sancțiuni. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și eu. Nu știu dacă va interveni Olaful sau Comisia. Cine va lua cuvântul? Poate domnul Cău. Dumneavoastră decideți, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Da, și Olaful și uh, reprezentanții comisiei vorbesc practic uh, prin uh, gura mea. Vreau să mulțumesc raportorului pentru cooperarea foarte bună pe care am avut-o la acest dosar și pentru cooperarea excelentă cu raportorii din umbră. Aș vrea să mulțumesc și pentru cooperarea bună pe care am avut-o cu uh, președinția uh, statelor membre și deci cu reprezentanții Consiliului. Noi am făcut această propunere bazându-ne pe articolul 18.3 al Tratatului de la Lisabona în scopul de a moderniza cadrul actual, decizia cadru actual. În al doilea rând, am utilizat această ocazie pentru a îmbunătăți caracterul disuasiv împotriva contrafacerii. Bineînțeles că ne referim la moneda euro, dar sunt acoperite și alte monede, așa cum sunt menționate în Convenția de la Geneva, pentru că nu trebuie să existe o discriminare între aceste monezi. De ce avem nevoie de o protecție mai mare a monezii noastre și împotriva contrafacerii? Am primit multe rapoarte în legătură cu nivelul de amenințare din partea Europolului și alte studii făcute și recent am primit uh, și studii statistice din partea BCE-ului în care vedem care sunt tendințele și faptul că s-a ajuns la un nivel uh, oarecum constant uh, în ceea ce privește contrafacerii, care acum este în creștere, deci un trending ascendent, în, special în ceea ce privește uh, necesitatea de a avea instrumente de luptă împotriva acestui fenomen. Iată de ce Comisia a venit cu această propunere. Am introdus în propunerea noastră și conceptul de sancțiuni minime, ținând cont de principiul proporționalității speciale. Iată de ce doream să avem un prag definit deși până la urmă judecătorul este cel care hotărăște pentru fiecare caz în parte, în funcție de circunstanțele atenuante sau nu existente. Și am utilizat și date statistice care ne arătau că majoritatea statelor membre aplică deja prin legislația națională astfel de sancțiuni minime pentru infracțiunile grave de contrafacere amonezii. Bineînțeles, aceasta pentru a proteja victimele de cetățenii și pentru că statul are probleme foarte mari de pe urma acestor fenomene. Comisia susține, deci, statele membre care ar promova introducerea sancțiunilor minime în propunerea noastră și am fi foarte bucuroși dacă am primi un astfel de suport. Bineînțeles, dacă există și o susținere pentru pedeapsa maximă de 8 ani, atunci am fi și mai bucuroși, pentru că dacă există un astfel de achi la nivel comunitar, n-ar trebui să renunțăm la el. Pentru că acest achi a fost deja transpus în legislațiile naționale și Comisia a indicat care sunt uh, nivelele de uh, transpunere la nivel, nivel național și de implementare a acestor standarde. În ceea ce privește pragul financiar, Comisia dorește să coopereze dumneavoastră, cu dumneavoastră pentru a ajunge la soluții optime. Ne dăm seama că orice sistem de sancțiuni trebuie să fie proporțional și trebuie să țină cont de circumstanțele existente pentru fiecare caz în parte. Iată de ce, până la urmă, ne bazăm și pe uh, hotărârea instanței pentru fiecare caz în parte. Tocmai de aceea am introdus un considerent uh, specific pe acest punct. Încă un ultim comentariu. Raportorul a indicat uh, câteva îngrijorări în legătură cu jurisdicția și noi am uh, monitorizat jurisdicția actuală înainte de a face propunerea și în legislația europeană actuală cum ar fi, de exemplu, legislația împotriva abuzului față de copii, există, bineînțeles, uh, jurisdicție europeană uh, care poate fi comparată cu cea la nivel național. Aceasta este deja un achii european și Comisia avea nevoie de o astfel de dezbatere. Bineînțeles, așteptăm cooperarea cu dumneavoastră pentru a ajunge la soluțiile cele mai bune la punctele care au fost menționate. Vă mulțumesc. Thank you very much indeed. Președintele, mulțumesc. O să mă întorc la raportare, să tragă concluziile și să evidențiez câteva aspecte. Uh, m-am uh, Uh, simțit ușurat că protecția se referă și la alte valute, nu numai la euro. Doamna McIntyre, mulțumesc, domnule președinte. Cred că a fost o dezbatere în această după-amiază fructoasă. Sunt recunoscătoare tuturor raportorilor din umbră care au contribuit la ea. Este foarte important ca pe tot parcursul uh, Uniunii contrafacerea să fie o faptă penală serioasă. Așa cum ați spus, domnule președinte, măsurile se referă la protecția monedei euro și a altor uh, valute împotriva fenomenului de contrafacere. Deci, în Regatul Unit, lira sterlină va fi și ea protejată. Vrem ca toți dorim ca toți, uh, dorim toți ca o astfel de infracțiune să fie pedepsită. Uh, e vorba de importanța acestor măsuri și despre uh, cât de serios este fenomenul contrafacerii. Există însă o serie de zone unde există mici diferende și anume sancțiunile minime. Am primit susținere pentru ideea Uh, inexistenței unor sancțiuni minime. Știu că în partea aceea sălii uh, sunt unele dezacorduri, însă ar fi păcat uh, să ne împotmolim și să nu facem uh, progrese cu uh, acest raport. Uh, voi prelua toate comentariile care au fost făcute astăzi. O să încerc să elaborez niște amendamente de compromis împreună cu raportorii din umbră în viitorul uh, apropiat să vedem dacă putem să ajungem la un acord uh, cât mai repede. Mulțumesc, președintele. Mulțumesc cu un uh, nume ca McIntyre și cu un nume ca al meu, Kirkhope, uh, uh, cu strămoși uh, uh scoțieni, uh, cred că putem să fim liniștiți. Uh, Votul uh, a fost uh, amânat și noi am spus că va avea loc o întâlnire a rabotelor din umbră pentru a progresa. Uh, mulțumesc și mulțumesc tuturor celor care au venit din partea Comisiei și din partea Olafului. Bun. Am ajuns la punctul 7 condiții de intrare și de ședere ale sortesanților țelor terțe pentru cercetare, studii, schimb de elevi, formare profesională remunerată și neremunerată, servicii de voluntariat și muncă au pair. Raportor este Cecilia Wikström. La întâlnirea Comisiei Libe pe 9 iulie, doamna Wikström și-a prezentat proiectul de uh, raport. Termenul de depunere a amendamentelor a fost 10 septembrie. Au fost uh, depuse 128 de amendamente în acest caz. Vă rog să luați notă de faptul că în momentul de față uh, amendamentele sunt uh, disponibile uh, într-un anumit număr de limbi. Traducerea se face până pe 28 uh, septembrie, iar prezentarea se face pe 17 octombrie amendamentelor. O să dau cuvântul raportoarei, după care Comisia și președinția vor avea cuvântul dacă doresc să facă comentarii în legătură cu amendamentele depuse, după care voi da cuvântul și altor membri. În primul rând, doamna Wikström. Mulțumesc, mă bucur că am ocazia să discut uh, această directivă extrem de importantă cu dumneavoastră. Ea se referă la o serie de grupuri, cum ar fi uh, elevi și cercetători din terțe țări. Propunerea Comisiei este o fuzionare a două directive anterioare și sunt adăugate și alte categorii. Propunerea făcută de comisie este una bună, după părerea mea, iar în raportul pe care l-am, pe care l-am prezentat înaintea vacanței de vară, am uh, operat o serie de schimbări care sper că vor îmbunătăți în mai mare măsură textul. Cred că este important să îmbunătățim situația cu reguli mult mai clare și să sporim atractivitatea Uniunii Europene, lucru care este important de vreme ce trebuie să atragem uh, resortisanți din terțe țări să vină în Uniunea Europeană să lucreze. Apoi avem și o provocare demografică cu populația care îmbătrânește în toate statele membre. Și chiar dacă Europa are o piață a muncii atractivă pentru persoanele calificate, uh, din toată lumea. Uh, lumea se schimbă rapid și alte părți ale lumii atrag forța de muncă calificată am avut succese până acum, iar acum, chiar că este momentul să încercăm să schimbăm lucrurile în mai mare măsură. În propunerea comisiei, salut includerea noilor categorii, salut de asemenea faptul că dispozițiile au devenit uh, obligatorii, o creștere a accesului la piață pentru elevi și studenți, uh, garanții pentru, și procedura de autorizare. Mi se pare foarte important ca propunerea de a permite elevilor și cercetătorilor să rămână și să-și caute un loc de muncă sau să-și creeze o afacere după finalizarea studiilor și cercetării. Există această posibilitate. Sugerez uh, ca această perioadă să fie prelungită la 18 uh, luni, cu 6 luni mai mult decât propunerea Comisiei și extinderea teritoriului nu numai la un stat membru, ci la întreaga Uniune Europeană. Mi s-au adresat multe întrebări în legătură cu această extindere a perioadei. Și din nou aș vrea să subliniez faptul că aceasta este situația în Germania. Astăzi, Germania are o perioadă de 18 luni după uh, finalizarea uh, stadiului de, uh, stadiului de cercetare sau a studiilor. Uh, și uh, lucrurile s-au dovedit a fi încunate de succes pentru că Germania este motorul Europei. Poate că nu ne place să spunem asta, dar este o poveste de succes în Germania și atunci de ce să nu o uh, extindem și în alte părți. În Suedia această perioadă este zero. Noi dăm uh, Uh, diplome uh, cercetătorilor și studenților și le dăm 10 sau 12 zile să părăsească teritoriul Suediei. Asta nu este o poveste de succes. Apoi, membrii de familie uh, ai cercetătorilor, uh, lucrurile trebuie să se stindă și la uh, familia uh, studenților, având în vedere că studenții pot să studieze la vârste mai înaintate și să aibă o familie. Um, dorim să uh, atragem astfel de persoane să vină uh, uh, pe teritoriul Uniunii Europene, trebuie să le ușurăm uh, situația. Nu trebuie să existe o autorizare obligatorie și uh, cred că trebuie să folosim uh, o uh, clauză de tipul MEI. În ceea ce privește refuzul uh, autorizației din motive de ordine publică, securitate și sănătate, sugerez ca aceasta să se bazeze exclusiv pe uh, comportamentul uh, personal al resortensantului din țara terță respectivă. Săptămâna trecută, așa cum a spus domnule președinte, au fost depuse amendamentele 128 la număr. Aș dori să mulțumesc tuturor colegilor care au depus astfel de amendamente. Sunt convinsă că contribuția uh, dumneavoastră va îmbunătăți în mai mare măsură raportul. Multe amendamente merg în aceeași direct, protecție, cer includerea unor categorii cum ar fi stagiari, uh, uh, elevi, uh, lucrători oper în mai multe articole. Știu că sunt lucruri care pun probleme în Consiliu, însă este un bun punct de pornire și cred că vom lucra într-un spirit de cooperare și compromis. O serie de amendamente se referă la puncte care sunt, fac obiectul negocierii în directivă, muncitorii sezonieri și specialiștii în informație, eh, informatică și telecomunicații. Sperăm că un acord cu privire la celelalte dosare va contribui la promovarea și acestui dosar. Asta se referă la nivelul comisioanelor, eh, cotele, contingentele, mobilitatea, așa și mai departe o să iau legătura cu toți raportorii din umbră și cu toți aceia dintre dumneavoastră care au depus amendamente. Așa cum am spus-o înainte de vacanța de vară, avem un calendar foarte ambițios în Parlament. Sper în continuare că și Consiliul uh, va uh, dori să aibă un mandat cât mai curând cu putință, pentru că vom putea să încheiem acest dosar până la finalul mandatului. Un obiectiv excelent și o realizare semnificativă din punctul de vedere al Parlamentului. Altfel nu știm uh, cine va fi ales uh, în următorul uh, mandat, așa încât dacă putem să facem din asta o directivă foarte bună, hai să o facem. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Acum, raportorii din umbră. Doamna Corața Bild, o rog să ia cuvântul. Mulțumesc și eu doresc să salut propunerea uh, Comisiei și raportul Ceciliei uh, Wikström. Este important să realizăm faptul că economia europeană are nevoie de cercetare și dezvoltare și de inovare pentru a fi competitivă. Economiile uh, noastre se bazează pe inovare. Deci trebuie să facem economiile noastre atractive pentru cercetători și studenții din terțe țări. Este important faptul că este o directivă. Deci nu intrăm în detalii prea mari la nivel european pentru a hotărâ ce tipuri de contracte, câte ore de studiu, câte ore de lucru și așa mai departe. Nu trebuie să sporim uh, birocrația pentru statele membre cu tot felul de uh, cerințe și proceduri administrative. Din contră, este important să simplificăm și să le armonizăm pentru a asigura certitudinea juridică, consecvența și să facilităm intramobilitatea pe teritoriul Uniunii Europene. Acum, niște chestiuni punctuale, fără a intra prea mult în detalii. Termele pentru a da un răspuns la admitere, cred că 16, uh, luni, 16 uh, zile până la 2 luni uh, e un termen rezonabil, pentru că există diferențe între statele membre. 30 de zile sunt greu de pus în aplicare în practică pentru toate statele membre. în ceea ce este posibilitatea studenților și cercetărilor să rămână pe teritoriul statului membru după ce au finalizat studiile sau cercetarea. Propunerea Comisiei este o îmbunătățire, 12 luni, însă trebuie să fim flexibili. În Suedia, de fapt, nu avem o perioadă zero, ci există posibilitatea Dacă un student sau un cercetător sau un stagiar are un contract de muncă, poate să rămână după ce și-a încheiat studiile sau cercetarea. Deci nu este o limită în timp. Uh, depinde de uh, dacă acționezi sau nu pe piața muncii în mod uh, legal. Și de asemenea pe baza principiului că nu depinzi de sistemul de asistență socială al țării respective, ci poți să îți câștigi existența. Cred că în ceea ce vrește pe studenți nu trebuie să intrăm în detalii, trebuie să stabilim principiul că studenții ar trebui să aibă acces la piața muncii în vremea ce își fac studiile. Nu trebuie să hotărâm în această directivă câte ore trebuie să lucreze sau nu, pentru că deja aici intrăm în legislația muncii din fiecare stat membru. Uh, apoi, cred că un punct care trebuie respectat este că totul trebuie să fie compatibil cu sistemele legislative uh, ale muncii în statele membre. În ceea ce privește tratamentul legal, vreau să rog uh, Comisia dacă poate să clarifice articolul 36 și 21 în ceea ce privește tratamentul legal. Nu este clar ce grup face obiectul tratamentului egal. Este important să știm acest lucru pentru că uh, Uh, tocmai am adoptat uh, uh, directiva privind permisul unic. Intramobilitatea este importantă, după cum am spus, pentru că este posibilitatea să mergi ulterior într-un alt stat membru. Apoi, uh, reunificarea familiei pentru uh, studenți, accesul la uh, alocații sociale, ce categorii pot să facă obiectul intramobilității, sunt lucruri pe care le vom discuta cu tine, Cecilia, și cu ceilalți raportori din umbră. Mulțumesc! Mulțumesc! Head on behalf of uh... Uh, Tania Fajon. Reprezentată doamnei Tania Fajon. Doamna Head. Mulțumesc. Uh, o reprezint aici pe doamna Fajon. Le mulțumesc uh, raportorilor din umbră pentru cooperarea excelentă. Doamna Fayon a depus 17 amendamente pe care le vom discuta la reuniunea cu raportorii din umbră. Mă mulțumesc! Yes, and now if I can ask uh, Mrs. Verjat uh, to speak on behalf of uh, uh, the shadow rapporteur. Doamna Verja. Excusez parce qu'il est retenu. O să uh, îl scuz pentru, uh, din motive familiare, uh, dar uh, fericite, pentru care nu poate să fie în mijlocul nostru astăzi. Așa cum a spus o raportoare, legislația merge în direcția cea bună. Fac parte din Comisia Cultură și pot să spun că propunerile sunt propuneri pe care Comisia noastră le cere de multă vreme pentru a favoriza uh, Uh, sosirea și menținerea pe teritoriul statelor membre a unor resortisanți din terțe țări. Am uh, depus uh, amendamente care merg în direcția simplificării textului. Înțeleg poziția PPE-ului în ceea ce privește rămânarea pe teritoriul statului membru, însă în același timp trebuie să stimulăm statele membre să respecte integral Carta Drepturilor, Carta Drepturilor Omului fundamentale. Trebuie să fim într-un echilibru între ceea ce se întâmplă la nivelul Uniunii Europene și statele membre. Toate lucrurile trebuie să meargă în direcția cea bună. Din păcate, tendințele în statele membre nu sunt cele pe care le sperăm, însă mm, ne felicităm că putem să facem uh, progrese și trebuie să îndemnăm statele membre să îmbunătățească legislația și pentru asta ne felicităm. Thank you very much. Um, before I uh, turn... Mulțumesc. Înainte de a da cuvântul comisiei, aș dori să intervin și eu pentru că sunt raportor din umbră din partea conservatorilor. Știm că propunerea este una care merge pe calea cea bună pentru a îmbunătăți Uniunea Europeană, a îmbunătăți imaginea pe care o are Uniunea Europeană ca uh, uh, teritoriu în care este apreciată inovarea și cercetarea, dar totuși trăim într-o lume foarte competitivă, deci trebuie să atragem creierele de peste tot din lume. Scopul multor guverne ale statelor membre este să reducă uh, migrația în general, dar există două sisteme de imigrare. Totuși, trebuie să continuăm să atragem imigranți de bună calitate, cercetători și studenți în domeniul universitar și cred că există măsuri de uh, atragerea acestor persoane la, în, în vigoare și că acestea sunt puse în aplicare de către statele membre. Deci este important să atingem un echilibru. Statele membre trebuie să aibă permisiunea de a-și păstra propriile lor politici în domeniul imigrației și de asemenea e important să ne asigurăm că toată lumea este de acord că nu sprijinim în niciun fel tratamentul inegal sau abuziv față de persoanele care doresc să intre în Uniunea Europeană pentru a își pune uh, abilitățile la dispoziția noastră. Cred că este o propunere foarte importantă. Trebuie să o dezbatem mai departe. Între timp însă, Aștept uh, și cuvântul Comisiei în acest sens. Mulțumesc. Thank you very much, Mr. Chairman. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Îi mulțumesc doamnei Wikström, doamnei raportor, dar și membrilor Parlamentului European care au depus amendamente. Majoritatea acestor amendamente uh, sunt în acord cu propunerea noastră, chiar sunt mult mai ambițioase decât uh, uh, am îndrăznit noi să le facem, să facem propunerea. Discuțiile se află și negocierile se află la un stadiu destul de timpuriu, dar vedem că progresăm destul de repede. Comisia vă acordă tot sprijinul pentru a ajunge la un acord, dar doar cu condiția de a avea un document ambițios și că nu vom da înapoi. Avem deja două directive cu privire la studenți cercetători și uh, elevi și persoanele care depun muncă voluntară, deci nu trebuie să uh, Uh, facem pași înapoi, pentru că este o problemă foarte importantă. Deci, Comisia vă mulțumește pentru sprijin. Uh, majoritatea amendamentelor, după cum am spus, sunt în acord cu propunerea. Propunerea se referă la competitivitate, uh, la atragerea imigranților și tinerilor în Uniunea Europeană, dar și la schimburile culturale și protejarea emigranților împotriva exploatării. De asemenea, susținem accesul la piața muncii și posibilitatea de a permite studenților și cercetătorilor să rămână după ce și-au încheiat studiile și cercetarea pentru a-și uh, găsi un loc de muncă sau pentru a porni o afacere. Doresc să subliniez că aici propunem să permitem acestor persoane să rămână cu anumite condiții. Odată ce au pornit o afacere sau se angajează, se, uh, se va impune dreptul național. Ați fost mai ambi- ambițioși decât noi uh, la anumite aspecte și vom reveni la aceste amendamente. Trebuie să avem grijă, de asemenea, să existe un anumit grad de armonizare Oh, mai ales în ceea ce privește um, caracterul opțional al retragerii uh, permisului de ședere. Acest lucru ar putea să pună probleme statelor membre și ar putea să pună probleme în ceea ce privește mobilitatea intraeuropeană. În ceea ce privește mobilitatea intraeuropeană în interiorul Uniunii, această directivă aduce uh, Uh, valoare adăugată în acest domeniu. Sper că vom continua să avem propuneri ambițioase în acest sens. Doresc să profit de ocazia astăzi pentru a spune că sper că în curând vom găsi un acord cu privire la directiva referitoare la transferurile în interiorul unei companii și directiva referitoare la lucrătorii sezonieri. Doamna Coraza Bild a întrebat, uh, a pus o întrebare referitoare la drepturi. Cred că putem să îmbunătățim acest articol, uh, să îmbunătățim formularea pentru a o face mai clară. Tratamentul dreptul la tratament egal se aplică nu doar persoanelor care muncesc, dar și celor care au permis opțiunea de a lucra într-o anumită țară. Deci sunt uh, reprezentați aici și studenții și cercetătorii. Deci aici să mergem un pic mai departe decât în uh, directiva referitoare la permisul unic. Pentru cercetători am propus să nu existe limitări cu privire la beneficiile referitoare la securitatea socială, inclusiv cele pentru familie. Asta nu este nimic nou, acest lucru există deja în ACHI, în directiva cu privire la cercetători. În propunere mergem însă și mai departe, și asta nu apare în legislația existentă, anume voluntarii, stagiarii, elevii și lucrătorii au să beneficieze de tratament egal la fel ca și cetățenii, în ceea ce privește accesul la bunuri și servicii. Probabil în discuția pe care o vom avea, uh, dezbaterile ne vor ajuta să îmbunătățim textul și suntem uh, dispuși să vă acceptăm propunerile. Vă mulțumim! Mulțumim și noi! Doresc acum să urez bun venit reprezentantului președinției lituaniene. Sper că v-am pronunțat numele corect, spune domnul președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Este o onoare pentru mine să pot să reprezint Consiliul aici. Mulțumim și noi, doamnei raportor, pentru că pentru rolul activ pe care l-a avut Acest lucru încurajează Consiliul să încerce să accelereze, să-și accelereze lucrările. Pentru că suntem deja la a doua lectură și lucrurile avansează foarte repede și putem deja să vedem cum se conturează uh, uh, poziția Consiliului. Am ascultat amendamentele dumneavoastră și suntem de acord cu unele dintre ele pentru că acest lucru se discută și la Consiliu. Textul, da, are nevoie de clarificare, cei drept, mai ales în ceea ce privește noțiunea de entitate gazdă și, de asemenea, și articolul cu privire la tratamentul legal care trebuie revizuit. Mulțumim și doamnei Corața Bild. Îi mulțumim pentru că a vorbit despre nevoie de flexibilitate, mai ales pentru că e vorba despre sistemele naționale, pentru că și noi dezbatem acest lucru la Consiliu, firește. Sistemele sunt diferite de la stat membru la altul, deci chiar este nevoie de mai multă flexibilitate în acest document. În termen general, doresc să vă vorbesc acum despre contextul negocierilor. A început criza economică și durează deja de câțiva ani. Câteva state membre uh, se confruntă cu cifre foarte mari ale șomajului, mai ales în ceea ce privește șomajul tinerilor. Deci, Consiliul ține și cont și de acest lucru, de situația pieței muncii în anumite țări. De aceea, vă dați seama că există anumite state membre care doresc să-și proteze, protejeze piața muncii. De aceea, Consiliul este mai precaut și cere mai multe uh, pentru a preveni abuzurile. De aceea, prin urmare, orice propunere a Parlamentului în acest sens uh, va fi acceptată, dar cu precauție din partea Consiliului. Suntem de acord că cercetătorii și studenții uh, trebuie să intre mai ușor în Uniunea Europeană. Tot ce aduce un plus intelectual trebuie să beneficieze de acest lucru și Consiliul dorește să îmbunătățească schema de mobilități europene, de aceea considerăm că este important să um, terminăm negocierile cu privire la cele două directive pe care le-ați menționat mai devreme, cea referitoare la TIC și cea referitoare la uh, transferurile intracompanie, pentru că ne-ar ajuta și la negocierile cu privire la această directivă. Eu mă voi opri aici. Vă mulțumesc din nou pentru viteza cu care ați lucrat și pentru amendamentele pe care le-ați propus. Mulțumesc! Um, Mulțumim și noi pentru aceste comentarii atât de globale și de la obiect și am să cer raportorului să revină și să ne spună care este procedura de urmat. Mulțumesc, domnule președinte. Pentru a vă cita chiar pe dumneavoastră, trăim într-o lume foarte competitivă și trebuie să ne dăm seama de acest lucru. Așa cum spuneau câțiva dintre colegii noștri, e vorba aici de concurență, de inovație și trebuie să facem ca Uniunea Europeană să fie mai atrăgătoare pentru personalul calificat și, cum spunea și doamna Corața, să nu adăugăm niciodată în plus mai multă birocrație, ci să armonizăm, să asigurăm anumite certitudine juridică și să facem pentru oameni să le fie mai ușor să rămână aici. Pentru că, până la urmă, noi suntem cei care oferim educație la nivel înalt, doctorate și ar trebui să fim foarte deschiși, să avem o mentalitate foarte liberală pentru a-i primi pe acești oameni care au deja calificări foarte bune de la universitățile noastre să rămână aici și să devină o parte integrantă a echipelor noastre de cercetare. Și pentru a mă întoarce acum la echilibrul corect pe care trebuie să-l găsim, pentru că colegii se refereau la acest lucru. Sunt sigură că o putem face. Știm de asemenea că și Consiliul dorește să meargă câteodată în direcții opuse, dar cred că vom avea un spirit de compromis foarte bun și vom veni cu o soluție potrivită. Un lucru însă trebuie să avem în vedere, că prea mulți tineri înalt calificați obțin un doctorat, de exemplu, în universitățile noastre și imediat după aceea părăsesc uh, cu un bilet uh, doar dus către Statele Unite, Canada și Australia. Deci noi le oferim educația, dar nu profităm niciodată de pe urma um, educației lor și trebuie să se pună capăt acestui fenomen pentru că este o adevărată fugă de creere, atât în țara mea cât și în alte state membre și trebuie să ne gândim foarte serios la aceste chestiuni. Ați putea vorbi aici la nesfârșit în legătură cu contextul din statele membre, contextul actual. Eu una cunosc situația foarte bună într-unul din aceste state membre și rectorul universității unde mi-am terminat eu studiile îmi spunea că trebuie să pună capăt acestui fenomen. Pentru că Trebuie să ne gândim la echipele de cercetare pe care le putem avea. O echipă în care, de exemplu, un tânăr uh, rezolvă în sfârșit problema HIV-SIDA, altul care rezolvă problema resurselor energetice și așa mai departe. Deci de ce să permitem altora să profite de aceste capacități intelectuale? Noi trebuie să fim destul de deschiși și destul de înțelepți uh, pentru a limita birocrația noastră. Ar trebui să fim destul de deschiși și de flexibili pentru a primi acești tineri și pentru a vedea aceste dosare cu o atitudine foarte deschisă și gândindu-ne la viitor. Viitor care ne va prezenta mai multe provocări cu care să ne confruntăm. Și dacă vom da dovadă de flexibilitate și de deschidere, atunci vom avea o adevărată uniune a liberului schimb, a libertății de mișcare și o uniune puternică cu un nivel de concurență și inovație foarte ridicat care să fie atrăgătoare pentru restul lumii. Aceasta este datoria noastră, să fim ambițioși. Vă mulțumesc acum tuturor celor care au contribuit la această dezbatere și pot să vă spun că abia aștept să lucrăm împreună. La fiecare punct, la fiecare articol în parte și până la urmă vom reuși. Vă mulțumesc! Mulțumesc, dar n-am terminat încă această dezbatere, pentru că, deși n-a putut veni încă de la început, început, doamna Papadopoulou, care este de fapt autorul proiectului de raport din partea Comisiei de Ocupare, ar dori să intervină. Așa că vă rog, am să vă dau cuvântul. Mulțumesc. În primul rând, aș vrea să-mi cer scuze pentru că n-am venit uh, mai devreme, dar am avut probleme cu zborul și până la urmă am ajuns. Aș spune că vreau să mulțumesc uh, Comisiei Libe pentru munca făcută și în special uh, Ceciliei și sunt convinsă că vom avea dezbateri pe larg pe această chestiune, pentru că, într-adevăr, trebuie să ajungem la acel echilibru despre care se vorbea mai devreme. Știu că mulți se gândesc la situația actuală în Europa, în general, și se vorbește despre fuga de creiere. Într-adevăr, este un fenomen care există și persoanele care au fost formate în state membre ale Uniunii Europene și cunosc situația din țara mea, din Spania și din alte țări, uh, și acum, din cauza problemelor economice, din cauza lisei de oportunități uh, de locuri de muncă, aceste țări sunt cele care suferă de pe urma acestui fenomen. Și pot să vă asigur că aceste persoane nu se duc în Marea Britanie, nu se duc în Germania, ci nici măcar în Statele Unite sau în Canada, nu, se îndreaptă spre lumea arabă sau oriunde ar găsi, pentru că acolo oportunitățile sunt mult mai mari pentru ei. Am analizat acest dosar și l-am văzut din punctul de vedere al Comisiei de Ocupare. Și pot să vă spun cu sinceritate că doream să țin cont de toate pre prevederile pe care le impusese Comisia. Însă există anumite chestiuni pe care trebuie să le analizăm mai în detaliu. Dacă uh, vii din uh, Suedia sau din Germania sau din alte țări, ai cu totul altă perspectivă asupra acestei, acestui fenomen, acestei fugi de, de creiere. Și atunci când apar posturi vacante în Uniunea Europeană și există această concurență pentru aceste posturi din partea um, resortisanților din țările terțe care vin și se prezintă aici, cred că această posibilitate trebuie oferită în mod egal uh, europenilor și celor care vin din țările terțe. Și pot să vă spun că atunci când m-am dus în America la studii și am avut bursa acolo completă, mi s-a spus că o condiție era să mă întorc la mine acasă, astfel încât fiecare parte să aibă de câștigat. Pe de o parte să ai tineri europeni care să fie educați și care să se întoarcă după aceea <coughs> acasă la ei și pe de altă parte cei care vin din țări terțe să se întoarcă la ei acasă pentru a îmbunătăți economia din țara lor de origine. Deci adevărul e pe undeva pe la mijloc. Și nu putem fi nici uh, prea optimiști și, într-adevăr, dorim, uh, dacă îmi spune, de exemplu, că dorim ca familiile, familia acestor persoane să vină aici în Europa, atunci totul ar fi mai bine. Nu, nu e chiar așa. Trebuie să fim foarte clari, mai ales că există prevederi care înainte erau opționale și acum s-au transformat în obligatorii. Și am analizat acest dosar și am avut impresia că propunerea Comisiei a categorisit resortisanții țărilor terțe în mai multe grupuri și nu se poate face o categorie unică pentru că clasificarea este foarte complexă. Așa că vreau să mulțumesc și să o felicit pe Cecilia pentru tot ce a făcut și la anumite elemente pe care le-a prezentat. Poziția noastră la Comisia de Ocupare este diferită, dar pot să spun că ne dorim să ajungem la echilibrul cel mai profitabil care să fie adecvat și din punct de vedere umanitar, pentru că aceste persoane nu ar trebui să profite de pe urma educației oferite la noi, dar pe de altă parte ar trebui să țină cont și de condițiile existente, care sunt foarte diferite între statele membre și să nu uităm și principiul subsidiarității, pentru că în unele cazuri statele membre ar trebui să aibă un cuvânt de spus în legătură cu multe chestiuni care le afectează și pentru care, în general, nu prea au ce să spună. Mulțumesc! Mulțumesc și eu pentru această contribuție la dezbaterea pe care am avut-o. A fost foarte util și aș vrea să reamintesc că votul va avea loc la Comisia Libe pe 17 octombrie. Acum ne apropiem de sfârșitul uh, ordinii de zi, pentru că punctul 8 a fost amânat. Doamna Benova, din păcate, nu poate veni astăzi aici pentru a avea acest uh, schimb de opinii, dar trebuie să stabilim termenul de depunere a amendamentelor pentru a putea trece mai departe la acest dosar. Termenul este stabilit pentru 24 septembrie la orele 12. Dacă sunteți amabili să notați acest lucru și aveam și o dezbatere comună asupra pachetului privind frontierele inteligente. Am văzut că mâine dimineața la ora 9 vom avea această dezbatere atât de interesantă. Sper ca toată lumea să fie pregătită pentru așa ceva și între timp vă mulțumesc pentru atenție, pentru participare și se suspendă aici ședința noastră. Mulțumesc! Thank you very much.